va fi prezentat Parlamentului pentru aprobare în cadrul următoarei ședințe și dacă nu există obiecții, atunci voi transmite rezoluția adoptată astăzi persoanelor menționate în rezoluțiile respective. Ședința Parlamentului European de astăzi este încheiată. Doresc să vă spun drum bun acasă și un weekend plăcut.